în aceste recomandări și vă mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc, spune președinta fără microfon. Am primit șase propuneri de rezoluție în urma acestei discuții. Discuția s-a încheiat și votul va avea loc, va avea loc, îmi cer scuze, mâine la ora 12. Iar acum trebuie să fac un anunț. Am primit din partea grupil, grupurilor S și D, ALDE și EFD, uh, cereri de, numi, de numire în comisiile parlamentare și aceasta se va regăsi aceste nume în uh, procesul verbal al ședinței. Acestea vor fi considerate ratificate în momentul în care se va ratifica procesul verbal fără să fie menționate obiecții uh, față de procesul verbal. Ora all'ordine del giorno. Iar acum pe ordinea de zi avem